So, we start again. Reluăm. E și șase minute. Nu e tocmai trei fix. Deci, mai rămâne să ni se alăture câțiva colegi. Primul punct de pe ordinea de zi după miezii este punctul 11 schimb de opinii cu privire la mecanismul de stabilizare cu privire la banane în cadrul mecanismului uh, comercial cu Peru și Columbia. Au existat situații, a existat situația în care cota de import de banane s-a atins înainte de finele anului uh, trecut. Uh, nu este acum o situație unică și în anul precedent se ajunsese, atinsese acest prag. Și va trebui să ne gândim acest lucru și să decidem dacă să folosim mecanismul și tratamentul tarifar uh, cu privire la banane sau să găsim altă soluție. E chestiunea pe care trebuie să o discutăm astăzi. Din păcate, raportorul nostru nu este aici. Deci atunci cred că putem începe invers cu comisia. Se poate? Vă rog. Thank you, Chair. Thank you for this opportunity. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru această ocazie. Permiteți-mi să fac câteva observații introductive pe această temă. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, în doi ani consecutivi s-a atins volumul reglementat cu privire la importul de banane proaspete din Peru. În ceea ce privește regulamentul de aplicare, Comisia a aplicat un act de punere în aplicare în care se menționează că în pofida nivelului de importuri mecanismul de stabilizare nu a trebuit să fie declanșat s-au uh, adus două argumente cheie la nivelul preambulului, a considerentelor. În primul rând este vorba de cota de piață a, uh, pentru Peru în Uniunea Europeană, care este aproape 2%. Și, în al doilea rând, și uh, lipsa fluctuațiilor la prețul bananelor de pe piață. Deci o stabilitate remarcabilă a prețului la finele anului în cauză. Aceste două argumente au stat la fundamentarea deciziei de a nu acționa mecanismul. Comisia urmărește în continuare îndeaproape importurile de banane din Peru. În mod periodic, în special în a doua parte a anului, facem evaluări săptămânale care s-au dovedit extrem de eficiente și vom continua să facem acest lucru și în anii viitori. Și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Maito îl reprezintă pe domnul Peters. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc um, ați inclus acest punct pe ordinea de zi. E drept că nu sunt afectați uh, mulți, însă sunt uh, afectați unii puțini uh, din Europa, deci toți producătorii de banane sunt din regiunile ultraperiferice. Eu cunosc foarte bine o astfel de regiune, sunt din insulele Canare, deci, în urmare, pentru noi e foarte importantă această chestiune. Deci vă mulțumesc că s-a inclus acest punct pe ordine zi. Domnule președinte, ați explicat bine situația, așa a făcut-o și reprezentantul comisiei. Există o clauză de salvgardare pe care o salutăm cu toții, deoarece e importantă, e binevenită și cu siguranță trebuie să o menținem, însă am văzut că această clauză de salvgardare în ultimii doi ani nu a fost uh, eficace, însă nu a trebuit să fie aplicată în ceea ce privește suspendarea importurilor. Eu spun că trebuie să analizăm lucrurile îndeaproape. Dacă ne dăm seama că înainte de acordul din 2010, importurile din Peru, ne concentrăm pe Peru, erau de 500.000 de uh, tone, în 2013 au ajuns la 112.750 de tone, când pragul maxim pe care îl aveau pentru uh, uh, intrarea în vigoare a clauzei de salvgardare era de vreo 78.000 de tone, deci practic s-a depășit cu vreo 200% cantitatea respectivă. E drept că prin această clauză nu se stabilește un mecanism automat, ci se analizează situația de pe piață și asta cred că e logic. Dacă se vede că au existat urmări negative pentru producătorii europeni, se activează. Deci, din diferite motive, nu au existat efecte foarte negative în ceea ce primește uh, piața. Spun Asta referitor la cei uh, doi ani care tocmai i-au trecut. Însă, așa cum a spus reprezentantul comisiei, uh, motivul nu e că au o cotă de piață redusă de 2% Peru și Columbia. Nu e cel mai bun exemplu. Mai ales când știm că se apropie ceva inevitabil și anume acordul cu Ecuadorul, care are un volum mult mai mare de producție. Ceea ce ar fi păcat să nu se activeze această clauză dacă, dacă pragul este atins. A spus de asemenea că n-a fost nicio criză. Depinde din ce perspectivă privești lucrurile. Dacă întrebi pe producătorii din bananele, de banane din Canare sau din alte regiuni ultraperiferice, vă vor spune că sunt în criză. Sunt în criză din momentul în care au intrat în vigoare aceste acorduri de liber schimb, oricum acorduri care au uh, scăzut taxele vamale, deci la aceste produse, la banane, și le-a crescut concurența. Deci faptul că <laughs> nu-i criză, e, asta o spun unii, dar nu toți. Deci e important ce spunea comisia, că face un follow-up, asta e foarte bun. Eu în această comisie vin să apăr uh, plantațiile de banane. Eu cred că ar trebui să vedem ce măsuri trebuie luate. Dacă de fiecare dată se depășește pragul, hai să creștem pragul. Ar fi o prostie, deoarece atunci când se stabilește un prag, se are în vedere deja o marjă suficientă în funcție de importurile existente. Deci ar trebui nici să nu ne gândim la uh, creșterea pragului. Un alt lucru, și nu cred că va fi o problemă pentru Comisie, ar trebui ca noi, Parlamentul, să fim uh, informații în prealabil în legătură cu evoluția importurilor. Noi nu știm ce se întâmplă. Dumneavoastră urmăriți situația. Noi știm doar la ce se întâmplă la sfârșitul anului, când comisia ne informează că, iată, s-a depășit pragul cu 200%, însă nu îi vom sancționa, nu vom uh, activa clauza de salvgardare. Ei, totuși ar trebui, zic eu, că atunci când uh, lucrurile încep să fie sensibile, deci ar trebui să ne comunicați și nouă să fim informați pentru ca situația să nu devină și mai complicată. Eu cred că ar fi o formulă care ar funcționa bine pentru Parlament, pentru Comisie și care va da o mai mare putere acestei clauze de salvgardare. Nu avem nimic cu Columbia, cu Peru, cu importurile din aceste țări, însă vrem ca ceea ce s-a stabilit să se respecte. Avem niște praguri clare și dacă acestea sunt depășite, Uh, nu vrem ca asta să afecteze negativ producătorii europeni. Vă mulțumesc. Uh, acum, în numele socialiștilor și democraților, nu văd un raportor din umbră. safeguard und die safeguard. <laughs> Sunt chiar, chiar eu. Știu că am negociat la momentul respectiv uh, cu toată forța pentru obținerea acestei clauze de salvgardare. Și mă întreb atunci dacă tot am adoptat un act legislativ uh, în comun uh, cu Consiliu, uh, ce rost are acesta dacă nu este respectat de Comisie? Este ca și cum aș conduce prin localitate unde limita de viteză e 50, eu însă conduc cu 60 și mă gândesc, aia, na, 10 km, ce contează? Dar polițistul care mă oprește poate vedea lucrurile altfel. Așadar, fie avem o legislație care să fie și aplicată, sau dacă legislația nu corespunde necesităților, atunci Comisia ar trebui să facă o propunere de modificare și chestiunea se va complica și mai mult când se va mai adăuga și Ecuadorul. Uh, această justificare, cum că efectele nu sunt prea mari, nu mi se pare adecvată. Eu nu cred că aceasta ar trebui să fie accepțiunea noastră despre aplicarea legislației. Domnul Scholz are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, ați uh, rostit vorb, cuvinte clare de a aplica legea așa cum scrie la carte și evident că comisia este ținută să facă acest lucru. În același timp, cred că se evidențiază și o altă uh, întrebare, cum anume trebuie abordată în ansamblu negocierea cotelor cum anume se evaluează în mod corect structura de producție ca punct de pornire. Și din perspectivă peruviană, înțeleg de ce s-a ajuns la o astfel de creștere. De aceea se impune să regândim poate mecanismele, mai ales că odată cu aderarea Ecuadorului la acest acord cu Peru și Columbia, va intra în acțiune și un alt exportator de banane? Și uh, știm că Ecuadorul știe să se lupte pentru cotele de banane și aplicarea condițiilor negociate. Atunci când vorbim de lege și dreptate, să spunem așa, și aici aș uh, fi recunoscător Comisiei dacă ne-ar furniza un răspuns. Deci, dacă e să se facă o reevaluare, asta și în sensul aplicării clauzei de salvgardare, atunci, pe lângă cotele stabilite acum, poate că ar trebui să mai fie negociate și niște contingente explicite pentru banane suplimentare. Poate că ar fi un punct uh, la care merită să ne gândim. Uh. Dar sper că Comisia ne poate oferi un răspuns acum. Mulțumesc, doamnă. Merci. Ai Da, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu tot ce s-a spus. Domnul Mato are dreptate când spune că nedeclanșarea mecanismului de stabilizare poate fi un uh, semnal negativ, deci se face asta doi ani succesiv fără să fie informat uh, Parlamentul. E un semnal prost atât pentru Parlamentul European cât și pentru producătorii europeni de banane. Noi suntem colegiuitori, trebuie să fim respectați ca atare și să fim informați în legătură cu evoluția importurilor de banane în timp util pentru a putea interveni la timp în ceea ce privește decizia de declanșare sau nu a mecanismului de stabilizare. Și în ceea ce privește utilizarea acestui mecanism, trebuie să uh, urmăm, uh, urmărim obiectivul nostru principal și anume să ne protejăm uh, producția europeană în caz de perturbare, de perturbări pe piață. Nu voi repeta tot ce s-a spus, însă cred că avem cu toții cam aceleași intenții. Mulțumim, Emma! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, uh, aș vrea să mă refer la ce spunea președintele comisiei noastre în ultima intervenție. Pentru a avea acorduri comerciale nevoie de clauze de salvgardare. Cu greu poți încheia un acord comercial cu o țară terță dacă nu există astfel de clauze de salvgardare pentru ambele părți care negociază care să protejeze produsele foarte sensibile. Eu cred că în Uniunea Europeană există multe regiuni sensibile, însă fără nicio îndoială, regiunile ultraperiferice sunt cele mai sensibile, deoarece costurile de mobilitate și de transport sunt mult mai ridicate decât pentru orice altă regiune din Uniunea Europeană. Prin urmare, dacă la asta mai adăugăm faptul că există și producții uh, care sunt aproape monoculturi, deci de aceea ar trebui să garantăm o protecție adecvată producătorilor noștri. În Uniunea Europeană, după cum știm foarte bine, Franța, Portugalia și Spania. Uh, deci avem uh, producție de banane. E absolut fundamental ca aceste clauze să se respecte și să existe transparență. Și mă alătur celor spuse de colegul Mato, care e din insulele Canare și cunoaște foarte bine această problematică. E inadmisibil ca la comisie să se știe săptămânal ce se întâmplă cu importurile, în timp ce noi, Parlamentul, să fim informați tot timpul a posteriori. Dacă apar probleme legate de volumul de importuri, trebuie luate măsurile adecvate în momentul adecvat. Să nu uităm că există multe familii care trăiesc exclusiv de pe urma cultivării uh, producției de banane. De aia e foarte important. Mai ales că știm că vom semna un acord și cu Ecuadorul. Sper să-l facem să o facem, Este foarte important să ne apărăm și interesele producătorilor noștri. De aceea eu i-aș cere comisiei să facă un raport în legătură cu impactul previzibil asupra importurilor de banane, deci uh, din Ecuador. Să știm că Ecuadorul este unul din principalii producători mondiali. Ar putea fi afectată viața multor familii din regiunile cele mai afectate, adică unde și șomajul este foarte ridicat. În țările canare șomajul e de peste 30%. Deci eu nu aș, uh, mi-aș dori să mai crească și mai mult șomajul acolo din cauza faptului că noi n-am făcut lucrurile așa cum trebuia la timp. Avem acest instrument, Comisia are informații, Parlamentul trebuie să aibă acces la ele în mod periodic, deci de aceea îi cer Comisiei să fac acest studiu pentru ca noi să știm în prealabil care sunt uh, previziunile pentru a nu fi luați pe nepregătite. Mulțumesc. Mr. Valesa. Thank you, Mr. President. Uh, uh, Domnul Valesa. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că inacțiunea noastră poate avea consecințe serioase pentru producătorii UE. Și atât timp cât avem mecanisme care ar trebui să declanșeze, nu înțeleg uh, de ce inacțiunea din partea Comisiei. Eu cred că se impune acum să solicităm Comisiei să ne ofere informații clare și în timp util cu privire la aceste praguri de import. Noi trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri de salvgardare sunt implementate și mai mult, cred că trebuie să avem o interpretare precisă și strictă a legii. Și dacă tot există legea, trebuie să investigăm dacă mecanismul acesta uh, este la locul lui, dacă pragurile sunt corespunzătoare, dar aceste informații trebuie să ne parvină în timp util, astfel încât să putem uh, da un răspuns adecvat uh, la o schimbație, la o situație în schimbare. Mulțumesc că uh, înapoi la comisie ați auzit o serie întreagă de voci critice acum din sală. Care este reacția dumneavoastră? <laughs> Mulțumesc uh, foarte mult. A fost util să aud aceste păreri. Permiteți-mi să punctez câteva elemente de avut în vedere. Poate, dacă facem un pas înapoi, trebuie să spunem că mecanismul de salvgardare reprezintă un instrument specific care a fost stabilit pentru o perioadă de tranziție în acest acord poate că ar trebui să clarific ce înseamnă și ce nu înseamnă. Este o prevedere care stabilește un prag declanșator uh, care odată atins uh, face ca comisia să trebuiască să vadă dacă le declanșează sau nu. Apoi, cotele de import reprezintă alt instrument uh, stabilit prin acordurile comerciale și în cadrul acestor cote, importurile se supun unor tarife preferențiale, iar uh, deasupra acestor cote se aplică un regim nepreferențial. În același principiu se aplică aici, pentru că este vorba de un element de salvgardare. Așa se impune în primul rând să vedem dacă există un impact asupra pieței și dacă trebuie stabilizată piața, iată ce scop are mecanismul de stabilizare. În uh, decizia noastră și evaluarea noastră am explicat că nu a apărut un impact uh, negativ uh, datorat importurilor din Peru, de unde și concluzia de a nu întreprinde nimic. Acest lucru sigur nu trebuie să prejudiceze niciun fel de altă măsură care s-ar impune în cazul altor acorduri și altor importuri. În ceea ce privește informarea, Vă rog să dați notă de faptul că informațiile pe care le folosim la nivelul comisiei în acest sens sunt publice. Deci, TACSUD este sursa primară a acestor informații disponibile în mod public. Vă spuneam că monitorizăm îndeaproape piața bananelor, în special în a doua parte a anului, unde ne putem aștepta la o depășire posibilă a nivelurilor de import stabilite deasupra pragului de declanșare și de asemenea monitorizăm și prețurile, iar în cazul anului 2014 am observat că prețurile au rămas stabile. În concluzie, vom continua să implementăm acordul în litera și spiritul acestuia și vă stăm la dispoziție pentru a reveni și la alta reuniune în comisia dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Cred însă că nu ați înțeles uh, corect rolul Parlamentului în acest sens. Nu este doar o parte interesată în mod public, ci este colegiuitor. Deci nu puteți să ne trimiteți pur și simplu la o pagină de web unde publicați ceva. Desigur, mai târziu vom solicita doamnei Malmström alt tip de comunicare în ceea ce privește utilizarea acestui mecanism de salvgardare și pe viitor sper că vom putea să avem un dialog uh, în uh, prealabilul deciziei uh, dumneavoastră de a folosi sau nu anumite măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus-o cu claritate și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Însă, pe lângă um, această avertizare pe care ați făcut-o comisie, aș vrea să adaug și eu ceva care este deja trecut în clauză, și anume că atunci când s-a depășit acest plafon, comisia ar trebui să suspende sau să vadă dacă se poate aplica acest lucru sau nu. Oricum, comisia trebuie să justifice dacă nu intervine. Și nu numai să spună prețul a rămas la fel. Nu, trebuie să spună cu ce s-a schimbat ceva. Eu uh, v-aș ruga să vă duceți uh, în insula mea, la, la Palma, și să vedeți dacă acolo e o criză sau nu, să vedeți dacă există consecințe negative ale acestui fapt în urma acestui acord. Pentru că niciodată n-am fost împotriva acordului, dar dorim să se îndeplinească, așa cum au spus-o și colegii și le mulțumesc pentru asta. Parlamentul trebuie să respecte acest lucru, are putere de decizie și este cel care stabilește reguli și regulile sunt pentru toată lumea, inclusiv pentru comisie. Mulțumesc! So I think the point is clear and we should uh, try to... Situația mm, se pare că e clar, ar trebui să încercăm să îmbunătățim uh, relația dintre Parlament și Comisie în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult și acum vă propun să trecem la următorul punct, 12 uh, și 13 de fapt. Este vorba de facilit- acordul de facilitare și anume Uh, protocolul de modificare a acordului de la Marrakesh. Cred că toată lumea este conștientă de faptul că uh, aceste tranzacții au implicat 20 la 30 de părți, uh, au fost implicate 20 până la 30 de părți, 40 de documente Se impune așadar să se îmbunătățească lucrurile și iată asta este una din uh, realizările la nivel uh, OMC din ultimii ani. Sper că putem merge în, în direcția cea bună și până când domnul raportor își va găsi documentele, îi mai dau o clipă, răgaz. Și înainte dau cuvântul domnului Salva. Daniel. Dați mi faptul că Pablo Salva nu a putut uh, participa la această întâlnire, voi da citire uh, textului dânsului. Domnul Salva Um, salută rezultatele conferinței din 2013, unde au fost încheiate negocierile de către membrii OMC cu privire la acordul de facilitare. Reprezintă o um, pasă cheie în vederea de, de la crearea Uh, acestui acord de facilitare din 95. Domnul Salvo admite că implementarea acestui acord va aduce în special pentru IMM-uri o îmbunătățire, va reduce uh, incertitudinea ce privește condițiile de intrare pe piață și uh, va stimula comerțul cu 10 până la 15%. Se va îmbunătăți competitivitatea prin reducerea birocrației și a costurilor susține uh, prevederile Comisiei în ceea ce privește finanțarea acordată țărilor în curs de dezvoltare cu 400.000 de euro care vor fi cheltuiți în proiecte pentru îmbunătățirea sistemului VAMAL în țări în curs de dezvoltare. Domnul Salvo subliniază însă faptul că această finanțare trebuie bine coordonată cu finanțarea din partea altor donatori internaționali, ca de pildă Banca Mondială sau uh, OMC. Ar trebui evitată, evitate suprapunerile și de asemenea și uh, birocrația. Domnul Salvo, de asemenea, solicită o cooperare strânsă cu uh, organizații de specialitate ca Organizația Mondială a Vămilor, care poate oferi uh, sfaturi de specialitate în funcție de caz și, de asemenea, uh, susține că este nevoie și de un consiliu care să poată lucra cu uh, aceste țări la fața locului și să impune și implicarea acestor delegații atunci când este vorba de acordarea fondurilor economii mari precum China, Brazilia și India nu au solicitat asistență tehnică, este de salutat acest faptul pentru că banii astfel pot ajunge la cei care au mai multă nevoie și domnul Sarvo mai susține că două treimi dintre membri trebuie să ratifice acordul înainte să intre în vigoare și solicită astfel membrilor OMC să ratifice acest acord pentru că acesta să poată intra în vigoare cât poate de curând și în special înainte de viitoarea conferință ministerială din decembrie. Iată deci comentariile raportorului, așteptăm cu interes dezbaterea. Mulțumesc, am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Primul este Nicola Danti. <clears throat> Brevemente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, doar ce deja au fost puse foarte multe de uh, colegul Caspari, numele raportorului. E un acord multilateral care a fost încheiat uh, în cadrul OMC, deci de la înființare în 1995. Patru membri au ratificat deja acest acord, Hong Kong, SUA, Singapore și insulele Mauritius. Uh, unele țări emergente, precum China și Brazilia, au uh, transmis o înștiințare precum că majoritatea dispozițiilor intră în categoria. E un acord care e foarte flexibil uh, la dinamica țărilor individuale. Fiecare țară își va putea stabili comportamentul. Deci uh, există trei categorii. Categoria A, în care pot intra în vigoare imediat uh, dispozițiile acordului. Categoria B, intrarea în vigoare va fi amânată și categoria C uh, va fi uh, categoria celor care vor avea nevoie de asistență tehnică. Vă reamintesc că va exista și o finanțare importantă din partea Uniunii Europene de 400 de milioane de euro care pot fi folosiți în următorii 5 ani pentru a sprijini intrarea în vigoare a acestui uh, acord în uh, acele state care întâmpină dificultăți majore. E un acord inovativ, spuneam. Există deci această abordare um, practic făcută pe măsură, individualizată. Există beneficii importante, costurile s-ar reduce între 10 și 15%, atât pentru țările dezvoltate, cât și pentru cele în curs de dezvoltare. Vor exista beneficii tangibile și asupra IMM-urilor. În momentul de față, acestea sunt cele care suferă de pe urma costurilor administrative și birocratice legate de tranzacții. E, sunt practic niște costuri legate de tarifele uh, la mărfuri. Vreau să reamintesc că sunt foarte importante și unele prevederi orientative, cum ar fi utilizarea metodelor de plată electronică pentru tranzacțiile economice sau uh, pentru importuri și exporturi. E o, o, bună ocazie de a reduce și corupția. Va fi înlesnit accesul la proceduri și la documentația privind uh, importurile, exporturile sau transferul de mărfuri, inclusiv cel intern. De asemenea, va fi important uh, faptul că va exista un ghișeu unic deci pentru documentația privitoare la importuri, exporturi și tranzit. Sunt prevederi care sunt menite să creeze mai multă transparență, să simplifice și să uh, aducă mai multă celeritate procesului birocratic. Pentru un comerț internațional mai liber și mai sigur e important acest acord. Ca să închei, spun că nu cred că va fi un uh, dosar foarte controversat. Sunt dispus să colaborez cu ceilalți colegi raportori din umbră pentru a însoți acest raport și de o rezoluție din partea Parlamentului, să avem un stimul important pentru ca Uniunea Europeană să-și ia toate angajamentele, să uh, încheie toate acordurile uh, multilaterale prevăzute de agenda de la Doha. No further shadow is in the room, so I... Nu mai este niciun raportor din umbră în sală, îi dau cuvântul domnului Paolo Garzotti, șef de unitate de la DigiTrade, care se ocupă de coordonare în domeniul comerțului. Uh, after the exhaustive... Mulțumesc. Nu e mult de adăugat după prezentarea atât de completă a raportorului și a raportorului din umbră. Vreau doar să vă spun că pentru comisie e un semn bun să vedem că există sprijin larg în Parlament în favoarea acestei inițiative. Obiectivul nostru ca Uniunea Europeană ar fi să se ratifice acest acord de către Uniunea Europeană înainte de conferința ministerială din cadrul OMC care va avea loc uh, la jumătatea lunii decembrie anul ăsta la Nairobi. Dacă vom reuși să facem acest lucru și eu cred că dacă vom reuși să convingem și pe alții să o facă, am putea să obținem uh, cele 108 de ratificări necesare pentru intrarea în vigoare a acordului. Acum să vă actualizez situația. Așa cum a spus raportorul din umbră, mai multe state în curs de dezvoltare au uh, înștiințat că fac parte din uh, categoria A, 59 de țări mai exact, ne putem aștepta ca și climatul politic din aceste țări să se modifice în conformitate cu ratificarea articolului. Deci la aceste 59 mai adăugăm și 28 de țări uh, membre UE plus celelalte țări dezvoltate care au deja care au um, spus deja că vor face tot posibil să ratifice acordul până în decembrie, deci ne apropiem destul de mult de o intrare în vigoare. Dacă nu chiar uh, înainte de, de conferința de la Nairobi, uh, atunci imediat după. Câteva elemente la care s-au referit uh, și raportorii. Asistența tehnică. DigiTrade și DGDevco colaborează foarte mult în această privință pentru a atinge două obiective. Pe de o parte, vrem să ne asigurăm că uh, orice stat care va avea nevoie de asistență pentru implementarea acordului, mai ales țări mai slab dezvoltate, mai vulnerabile. Deci vom pune la dispoziție uh, această asistență prin programe regionale de asistență. Fostul comisar de Hucht și fostul comisar Pibar au promis deja 400 de milioane de euro, însă pentru asta noi uh, contribuim și la o facilitate a băncii mondiale, mondiale mă scuzați, a, a, um, um, pentru a include, de asemenea avem și o inițiativă pentru a include sectorul privat. Delegațiile noastre, de asemenea, în țările respective vor face tot posibilul pentru a asigura această asistență. Dacă pe cale instituțională totul se petrece așa cum trebuie și intrarea în vigoare va fi uh, la anul. Deci dacă oferim și asistența tehnică, într-o perioadă relativ scurtă de timp, deci în doar câțiva ani, practic întreaga lume va adopta un standard de modernizare a vămilor uh, și o, um, un instrument de facilitare care există în majoritatea țărilor OCDE va fi foarte bine, nu doar pentru țările dezvoltate, ci și pentru țările mai mici, pentru care OCDE a calculat o reducere potențială de costuri de până la 15 sau la 100 sau chiar mai mult în ceea ce privește costurile aferente comerțului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Continuăm munca la acest dosar. Cu toții suntem conștienți de avantajele unei uh, încheieri rapide, ratifică rapide acestui uh, acord. Pe 15 și 16 iunie se va discuta acest proiect de raport. Termenul pentru amendamente e 19 iunie. Iar la ultima ședință înainte de vacanța de vară, pe 13 și 14 iulie, vom vota acest raport. Vă mulțumesc foarte mult! Acum profit de ocazie pentru a ura bun venit uh, unui nou membru în comisia noastră, domnul Tucula din Finlanda, Dumneavoastră sunteți uh, succesorul lui Oli Ren, care s-a întors uh, pe arena politică finlandeză, probabil în calitate de ministru, însă poate cine știe, dumneavoastră ne-ați putea da niște informații din interior. În orice caz, un bun venit călduros. Mulțumesc. Un uh, nou fost vechi membru în Parlamentul European. În ultimele 10 luni am fost în Finlanda. La ultimele alegeri, Oli a primit mai multe voturi decât am primit eu și am fost membru supliant. Am avut alegerile parlamentare cu trei săptămâni, partidul meu le-a câștigat. Se pare că Oli va fi ministru. Deci în următoarele doi, două săptămâni se va hotărâ. În orice caz, mă bucur că sunt aici, e o comisie nouă pentru mine. Înainte am fost la Comisia de Cultură și la ITRE, deci aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră. Vă mulțumim și numai bine vă dorim. Acum avem o scurtă pauză de cafea în așteptarea doamnei comisar care va veni la patru și jumate. Vă rog să vă întoarceți pe la 4.20 ca să fim cu toții prezenți aici, să o așteptăm și să uh, discutăm cu dumneai. ei. Deci vă rog să reveniți la 4 și 20. Maybe Mr. Garzotti could tell us a little bit more how is it What? Why?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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie dann wieder. Dragi uh, colegi și dragi colegi, vă rog să luați loc din nou. Ne continuăm uh, reuniunea și avem plăcerea acum să o avem în rândul nostru pe doamna comisar Malmström pentru a trata împreună două puncte de pe ordinea de zi. Este vorba pe de o parte de o sintetică privire de ansamblu asupra programului de lucru pe anul viitor în contextul dialogului structurat, despre care ne va spune câteva cuvinte doamna Malmström, și apoi vis-a-vis -vis de comunicarea Comisiei în ceea ce privește protecția investitorilor. Doamna Malmström va face o introducere, ne va prezenta documentul care a fost uh, făcut public uh, ieri și evaluarea dânsei, după care îi voi, uh, le voi da cuvânt raportorilor și raportorilor din umbră pe TTIP și după care vor putea lua cuvântul și ceilalți colegi. Avem la dispoziție circa o oră, poate ceva mai mult. Asta nu înseamnă însă că în uh, intervențiile dumneavoastră va trebui să faceți uh, întregi referate, ci să vă rog să interveniți cât mai precis la obiect. Doamna mă aveți cuvântul. Good afternoon. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Este o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici. Am avut deja ocazia să ne întâlnim uh, în decembrie pentru a dezbate chestiuni importante. Aceea a fost uh, prima mea vizită în care am vorbit despre agenda globală pentru comerț. Uh, după aceea, în martie, când ne-am centrat pe protecția investițiilor și am participat și la audierea organizată pe marginea TTIP. Iată, mă aflu din nou aici și este o adevărată plăcere pentru mine. Și cooperarea noastră continuă. Așa cum spunea președintele, vom vorbi despre protecția investițiilor, însă uh, vreau să vă informez înainte aceasta, în uh, cadrul dialogului structurat, de uh, trei domenii în care dorim o cooperare strânsă pe viitor. O voi face foarte subțint înainte de a trece la tematica de astăzi. În primul rând, așa cum v-am spus în decembrie, Comisia lucrează pentru actualizarea strategiei noastre uh, globale în ceea ce privește comerțul. Dorim să ne stabilim prioritățile, atât în ceea ce privește acordurile bilaterale și multilaterale și, de asemenea, să stabilim tematici pentru a vedea cum putem face legăturile între politicile noastre în mod coerent atunci când e vorba de creștere economică și dezvoltare, investiții și comerț ca un instrument de politică externă. Deci ne uităm la această uh, politică de comerț globală și să definim prioritățile și vom face o comunicare pe această temă în septembrie, probabil, și sperăm că înainte de vacanța de vară să ne întâlnim pentru a dezbate această temă, pentru a avea și feedback-ul dumneavoastră. În al doilea rând, revizuim acum propunerea noastră pentru instrumentul de achiziții publice internaționale. Știu că aceasta a ridicat îngrijorări și a făcut uh, să se dezbată aici la Parlament și încercăm să aplicăm procedura descentralizată în care autoritățile statelor membre ar avea libertatea de a bloca tendințe din afara UE. Unii sunt îngrijorați că această procedură ar fi prea birocratică. În același timp, noi considerăm că propunerea are meritele sale, pentru că piața europeană a achizițiilor publice este mai deschisă decât în restul lumii și un instrument care ar crea stimulente pentru partenerii noștri ar fi foarte bun. Deci dorim să modificăm propunerea și sperăm să uh, vă putem prezenta în curând pentru a o dezbate și a vedea ce cale să urmăm pe viitor. În al treilea rând, continuăm cu revizuirea sistemului de control la export. Mulți dintre dumneavoastră probabil v-ați implicat. Ultima etapă este cea a evaluării consecințelor economice, sociale și de mediu, așa cum au fost prezentate în comunicarea de anul trecut. Deci uh, strângem date și vom uh, publica la jumătatea anului, deci uh, peste câteva săptămâni, poate o lună, vom publica analiza acestor date și uh, procesul final se va termina spre sfârșitul anului și ne va permite să lansăm o nouă propunere la anul. Bineînțeles, între timp um, ne implicăm cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a înțelege diversele puncte de vedere în aceste domenii. Deci, uh, trecând peste acestea, domnule președinte, voi reveni la tema principală și anume investițiile în cadrul TTIP și uh, acordul pe care îl cunoașteți cu toții. În urmă cu ceva timp m-am uh, aflat aici pentru a vă prezenta primele noastre impresii. Am avut o dezbatere foarte bună, constructivă și dumneavoastră m-ați rugat să introduc uh, un conținut mai puternic uh, în propunerea noastră, lucru pe care l-am și făcut la comisie. Sper să fi primit deja documentul conceptual pe care l-am redactat chiar la începutul acestei săptămâni. Ideea noastră se bazează să plecăm de la inputul consultării publice, de la întâlnirea pe care am avut-o pe 18 martie, de la lucrările din comisia noastră și a altor comisii, din uh, discuțiile pe care le-am avut cu statele membre și cu societatea civilă, uh, diverse, diverse grupuri de experți și așa mai departe. Toate acestea ne permit să mergem mai departe. Am analizat toate propunerile detaliate, ne-am gândit la ele și am încercat să găsim soluții pentru întrebările sau problemele care au fost identificate și răspunsurile le aveți în documentul pe care l-am transmis. Acesta arată două lucruri. În primul rând, stabilește contextul noii abordări, valoarea protecției investitorilor și acelor 140 de acorduri europene care există deja, nevoia de a reforma sistemul actual și progresele deosebit de bune care s-au făcut în acordurile noastre cu Canada și Singapore. Și aceasta pregătește patru modalități de a continua drumul nostru pentru rezolvarea litigiilor, acesta fiind un punct foarte îngrijorător. Deci se încearcă un sistem nou de arbitraj al investițiilor, pe care îl voi prezenta pe scurt. În primul rând, propunem să eliminăm ambiguitățile în ceea ce privește dreptul guvernelor suverane de a interveni. În ultimele acorduri am redactat uh, mai mult ținând cont de protecția investitorilor decât de dreptul statelor membre de a-și proteja cetățenii și acest lucru nu se mai întâmplă. În al doilea rând, facem față temerilor care există în cadrul litigilor între uh, părțile terțe și uh, companii astfel încât aceste curs de arbitraj să semene cu instanțele judiciare. Aceasta însă va necesita ceva timp, pentru că facem deja o schimbare în cadrul acordurilor bilaterale, de exemplu în TTIP, dar aceasta se va aplica și acordurilor viitoare. Arbitrii sunt numiți în comun de către UE și Statele Unite în cazul TTIP, se stabilesc calificările pentru a fi un arbitru la același nivel cu un judecător într-o instanță obișnuită. Propunem de asemenea să facem față lipsei mecanismului de apel. Dorim să introducem un mecanism de apel uh, multilateral pentru care va fi nevoie de timp, dar acesta este un punct de plecare. Vom începe cu TTIP-ul și vom introduce această clauză în toate acordurile bilaterale. De asemenea, vedem care este relația cu instanțele naționale pentru ca companiile să nu obțină compensații de două ori și să evităm riscul cererilor în paralel. Deci, cu aceste propuneri, dorim să reformăm sistemul propus și să ajungem la un sistem de protecție a investițiilor și de arbitraj care să fie bun pe viitor. Nu e vorba doar de schimbări de natură cosmetică, ci schimbări radicale în ceea ce privește sistemul de arbitraj. Se răspunde scepticismului larg care a fost manifestat până acum și cred că acesta corespunde muncii de aici, de la Parlament, în ultimele săptămâni. Am citit, am auzit și am ascultat multe dintre propunerile care au fost făcute la Comisia dumneavoastră, dar și la alte comisii, în contextul uh, viitorului raport și a rezoluției pe marginea TTIP, în special la AFCO, se cere exact acest sistem uh, permanent de curți și de judecători pe care l-am propus noi, Comisia de Ocupare și AFET doresc o mai mare claritate în ceea ce privește dreptul de a reglementa. Comisia de Afaceri Juridice dorește să arate că arbitrajul n-ar trebui să înlocuiască dreptul național și să fie eficient. Comisia Agri dorește un sistem care să nu submineze dreptul suveran și să ofere oportunități investitorilor pentru a căuta despăgubiri. De asemenea, Comisia Libe dorește ca drepturile fundamentale să fie apărate în instanțele ordinare și Consiliul de Miniștri a manifestat uh, îngrijorări asemănătoare. Comisia este de acord și sperăm să ajungem la o poziție comună. Singurul lucru cu care nu suntem de acord este să eliminăm acest sistem de arbitraj în afara TTIP-ului și asta din trei motive. În primul rând, pentru că Statele Unite este o țară democratică care respectă statul de drept. Asta nu înseamnă însă că nu există riscuri pentru investiții, pentru că Um, instanțele de acolo nu sunt obligate să accepte uh, sentințele date uh, în Uniunea Europeană și nici cele date în organizațiile internaționale. De altfel, acest lucru nu se aplică pentru niciun membru al OMC și Canada, în curând Japonia și China vor avea o plasă de siguranță în ceea ce privește acest sistem de arbitraj în Statele Unite. De ce să nu aibă și europenii? Un alt motiv uh, faptul că impunem uh, un sistem simplu de arbitraj nu rezolvă toate problemele. Avem nevoie de un sistem cu impact sistemic, pentru că altfel nu rezolvăm majoritatea problemelor, de exemplu, legate de licențe, care sunt prezentate de multe ori de companii mici sau mijlocii. Nu e vorba de multinaționale cele care utilizează acest sistem de rezolvare a litigilor. Cercetările arată arată la nivelul OCDE că 48% de, caz, de, de cazuri sunt aduse din partea IMM-urilor. E vorba de zeci de mii și doar 8% din cazuri sunt prezentate de multinaționale. Iată deci uh, un instrument util pentru IMM-uri. Și un ultim uh, motiv uh, și mai important este că dacă îl includem în TTIP, avem o șansă deosebită de a reforma sistemul pentru o întreagă generație pentru că avem deja 1400 de acorduri bilaterale care există și nu vor dispărea. Aceasta este o ocazie pentru a le reforma și viitoarele acorduri de asemenea. Și cele două mari economii ale lumii nu pot negocia astfel de acorduri comerciale complexe în fiecare zi. Cu toții suntem de acord, deci trebuie să începem în cadrul TTIP, dar cum spuneam și pentru toate acordurile comerciale viitoare. Iată, domnule președinte, ați văzut care este documentul, l-am trimis și statelor membre. Mâine îl vom discuta la Consiliul, Comisil, uh, Consiliul Ministrilor de Comerț. Așteptăm input din partea dumneavoastră și a ministrilor pentru a merge mai departe. Documentul de astăzi nu este un text cu valoare juridică și aceasta a fost făcută în mod expres pentru că dorim inputul de la dumneavoastră înainte de a stabili un document uh, valabil juridic. Deci nu este sfârșitul dezbaterii noastre. Am venit aici pentru a asculta ideile noastre și sper să ajungem la un acord care să ne ducă la un sistem mai eficient, mai sistematic și care să răspundă îngrijorărilor pe care le-au manifestat cetățenii europeni. Și o putem face dacă o facem împreună. Aici mă voi opri, domnule președinte, și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru comentarii și întrebări și sper să avem destul timp la dispoziție pentru a o face. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, doamna comisar. Eh. <laughs> Statement. So, Mulțumesc pentru această declarație, dragi colegi. Mergem mai departe. Wortmeldung, die wir... Avem 20 uh, de înscrieri la cuvânt pe care le vom lua pe rând. Mai întâi uh, raportorul și raportorul din umbră după care e rândul și pentru ceilalți colegi. <laughs> Mai întâi e rândul meu, pentru că eu sunt raportorul. De aceea am să și încep. Eu cred, doamnă comisar, că este un pas uh, important în direcția cea bună. Multe din uh, temeri și rezerve au fost uh, incluse în acest document și este clar că vechile reglementări SDS nu mai au viitor, ceea ce mi se pare deja o afirmație datătoare de speranță. <clears throat> Am uh, avut norocul să-mi parvină documentul deja luni seara și am reușit să-l citesc și voi lua poziție vis-a-vis -vis de câteva aspecte. În primul rând, mi se pare bun faptul că prevederea how to regulate uh, este formulată foarte clar și nu doar la nivelul preambulului, ci la nivelul textului dispozitiv. Mi se pare un lucru important și necesar pentru că deciziile uh, democratice ale parlamentelor nu pot fi atacate. Uh, între noi fie spus, Parlamentul deja din 2011 a formulat uh, această idee și mi se pare un lucru binevenit faptul că acum a devenit și poziție oficială. De asemenea, salutar este faptul că v-ați referit și la ajutoarele de stat care au fost uh, uh, excluse. În al doilea rând, uh, nu sunt încă foarte sigur dacă domeniul de aplicare pentru un tratament echitabil și corect a fost suficient de clar definit. În trecut a existat o marjă destul de mare pentru decizii, ceea ce făcea ca așteptările legitime uh, să fie greu de formulat vis-a-vis -vis de acest tratament echitabil. Aici cred că se impune o formulare mai clară. Așadar, uh, așteptările legitime pentru investitori trebuie să fie clar definite, astfel încât aceștia să știe de la bun început ce îi așteaptă și în rest cred că și în uh, ceea ce privește partenerii comerciali ar trebui stipulat că aceștia trebuie să se pună de acord în prealabil. În cadrul CETA uh, există această posibilitate ex post, dar cred că aceste lucruri trebuie clarificate în prealabil astfel încât uh, să evităm uh, lucruri uh, indezirabile. În ceea ce privește arbitrajul, mi se pare salutar faptul că mergeți acum în direcția unor uh, arbitri independenți. Eu cred că și în statele membre, atunci când se desemnează judecători pentru Curtea de Justiție uh, aceștia trebuie sigur să fie judecători de profesie cu calificarea uh, respectivă și nu doar să fi fost uh, membri a unui curs de arbitraj. Un alt aspect pozitiv, acum pentru că tot vă uitați atât de critic la mine, <clears throat> mi se pare Uh, faptul că posibilitatea revizuirii este clar formulată, în cadrul CETA este doar uh, indicată ca posibilitate, iar aici este clar formulată. Și mi se pare bine că ați denumit ambele opțiuni, atât vis-a-vis -vis de procedură, se uh, poate face apel, dar și pe fond. și cred că aceste posibilități ar trebui chiar întărite. Un alt punct unde nu sunt chiar atât de mulțumit este următorul. Cum anume se va uh, aplica un astfel de sistem în uh, conjuncție cu sistemele naționale? Uh, spuneți la un moment dat că trebuie luată decizia fie unul, fie altul sau întâi mers pe căile oferite de legislația națională și abia apoi să se recurgă la aceste tribunale sau curți uh, de care tratează investițiile. Eu cred că în mod normal în Europa se merge întâi pe sistemul judiciar național, după care abia se poate apela la nivelul european și acesta mi se pare și un parcurs dezirabil. Și în plus mai trebuie inclusă și o clauză de no return, astfel încât dacă unii uh, înțeleg la un moment dat că au apucat-o pe o cale care nu le oferă prea multe perspective de succes, să nu mai poată reveni. De asemenea, mai uh, există necesitatea unei clarificări și am ajuns astfel la al șaselea punct pe care vreau să-l evidențiez. E vorba de a ne a asigura un tratament echitabil pentru investitorii străini, care să nu fie nici favorizați, nici defavorizați aceștia față de cei uh, autohtoni. Această clauză trebuie clar specificată. Iar în ceea ce privește protecția investițiilor, poate trebuie să ne gândim dacă pentru acei investitori care vor să uziteze de această cale, uh, nu ar trebui stipulată și o răspundere Uh, specifică, ca de pildă răspundere socială. De aceea mi se pare că este în ansamblu un pas în direcția cea bună. Ați văzut că pe anumite detalii mai e nevoie de aprofundare. Important mi se pare însă că departajarea dumneavoastră între un curte de arbitraj internațională și un astfel de proces de protecție a uh, investițiilor este mult prea marcantă. Poate că ar trebui puse bazele unei curți uh, de arbitraj internaționale care, la care să poată adera ulterior și alte state, astfel încât să nu se meargă în paralel pe două șine, ci doar de la bun început pe una singură. Mulțumesc. Acestea au fost uh, considerentele mele și acum are cuvântul doamna Rovol. Mulțumesc. N-am să mă lungesc atât de mult uh, ca și raportorul uh, pentru că dacă nu ajungem la enunțatele referate pe care nu ar trebui să le ținem. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru munca depusă și pentru disponibilitatea de a discuta cu noi, chiar dacă nu suntem întotdeauna de aceeași părere. Pot spune de la bun început că nu împărtășesc anumite poziții ale raportorului și nu trebuie acum să intru în detaliu. Am, de fapt, câteva întrebări care se leagă de sistemul în sine. În primul rând, nu consider că este necesar ca noi, ca și Parlament, să discutăm detalii de orice tip ar fi, eu presupun că dumneavoastră negociați, dumneavoastră trebuie să negociați cu Statele Unite și de aceea întrebarea mea, există deja indicații vis-a-vis -vis de uh, poziția americanilor în această dezbatere? Știți uh, deja în ce direcție ar vrea ei să negocieze? Asta a fost primul meu punct și al doilea mi se pare bine că a apărut această idee a unei curți internaționale de arbitraj. Dar consider că ar trebui să fie un al doilea pas, pentru că e nevoie de timp. Iar între timp, până atunci, avem nevoie de un alt sistem pe care îl putem privi ca un fel de sistem de tranziție. În ce măsură aceste lucruri trebuie consfințite în cadrul TTIP? Nu cred că trebuie să decidem acum. Putem să ținem cont de acest lucru, însă negocierile sunt încă în curs doar. Ce nu înțeleg uh, foarte clar uh, și o spun în mod deschis pentru că nu sunt uh, juristă, e următorul lucru. Ce se negociază și se ratifică ulterior în cadrul TTIP, cum se leagă de acele 1400 de acorduri bilaterale negociate. Acestea nu vor fi suspendate automat doar pentru că încheiem acest acord. Și un ultim punct, avem și negocierile SITA. Credeți că există o legătură directă între ceea ce doriți să obțineți uh, în negocierile cu TTIP sau cum ar trebui pus accentul aici? Mulțumesc. Acum uh, pentru ECR. Ema nu este aici, dânsa este raportor din umbră. Dacă nu, Enrique. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Într-adevăr, este o ocazie foarte bună pentru o dezbatere concretă, pentru reformarea acestui mecanism pe viitor. văd că multe dintre îngrijorările din grupul nostru au găsit deja uh, soluții. Și mă bucur că ați ținut cont și de sugestiile din avizul comisiilor parlamentare. Cred că acesta reprezintă un punct foarte bun pentru Parlament. Nu știu dacă ne puteți da mai multe detalii și sunt de acord și cu ce a întrebat colegul meu. Ce poziție au Statele Unite? Asta e bine de știut înainte de a începe dezbaterile, pentru că trebuie să-i avem și ei și pe ei la bord alături de noi. Se pare că acest lucru se întâmplă în paralel cu nu știu ce grup politic, poate cu grupul socialist, cu ceva miniștri uh, de comerț, dar se pare că au existat uh, prezentări simultane care ar putea însemna că ați fost sau nu în legătură cu ei. Poate ne puteți spune ce părere aveți uh, despre acest plan pe care l-a prezentat președintele și anume cel al ministrului german al comerțului sau ce poziție are Consiliul. Poate că unele state membre s-au manifestat cu tărie, altele nu atât de mult, pentru a înțelege mai bine care este situația. Și de asemenea, propunerea pe care o face guvernul Germaniei se pare că dorește să instituie o instanță permanentă UE Statele Unite. Și în opțiunile dumneavoastră pe care le analizați, nu știu dacă v-ați gândit și la costuri, pentru că, bineînțeles, o instanță uh, de acest fel este uh, una de uh, ultim recurs și sperăm deci să nu ajungă prea multe cauze acolo, pentru că sperăm să nu existe atât de multe litigi. Deci nu știu dacă s-a făcut o estimare a costurilor pentru o astfel de instanță pentru că e vorba de uh, instituții internaționale care nu sunt foarte ușor de finanțat în ziua de astăzi. Și nu știu cum a, ar putea merge aceasta în paralel cu operațiunile noastre ad hoc. Am înțeles că nu puteți răspunde la toate întrebările pe care le-aș avea, dar aș dori să știu ce ar reprezenta un astfel de plan și care ar fi uh, diferențele pe care le-ar implica față de SITA. Pentru că nu înțeleg prea bine care este diferența între propunerea ministrului german și SITA, se pare că sunt destul de asemănătoare. În acest sens, o propunere ar fi să se treacă până la capăt prin instanțele naționale. Și aceasta este o dezbatere pe care am avut-o la Parlamentul European. Întotdeauna am încercat să vedem cum putem face uh, reforme drastice pentru a proteja investițiile pe viitor și nu știu dacă este posibil întâi să trecem prin sistemul instanțelor naționale și abia după aceea să trecem la nivelul internațional. În acest caz mă întreb de cât timp ar fi nevoie și dacă ar um, fi un sistem echitabil, pentru că sistemul național este diferit de la o țară la alta. Și aceasta ar însemna ca în sistemul național să se meargă până la Curtea Supremă și abia după aceea să se ajungă la sistemul internațional. Sunt sigură că v-ați gândit la această posibilitate și dacă este fezabil sau nu și dacă se poate face la un moment dat o alegere între mecanismul internațional sau eventual un altul. Și mă opresc aici, cred că sunt destule întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc, Helmut, te rog. Danke, Vorsitzender, danke, Frau Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar Malmström, pentru prezența și pentru prezentarea propunerii dumneavoastră. Și da, așa cum a spus și președintele Comisiei și raportor în acest caz, mai e nevoie de discuții pentru a ajunge la un rezultat uh, final care să poată trece și testul uh, publicului. Și de aceea, permiteți-mi să vă propun un test, doamnă Malmström să uh, dizolvați sau să specificați o responsabilitate a investitorilor în ceea ce privește răspunderea socială, răspunderea de mediu pentru utilitățile publice și așa mai departe. Și uh, specificați și un mecanism în care să Uh, statul să poată impune respectarea acestor obligații și în acest uh, tribunal, uh, la această curte imaginară, sunt reprezentante administrații fiscale, primari și așa mai departe, oficialități. Și vă întreb dacă pentru o astfel de propunere veți beneficia de aceeași susținere din partea acelorași actori ca pentru cea pentru protecția investițiilor. Am dat un exemplu exagerat, dar în mod intenționat. În uh, primul draft al uh, negocierilor sau momentul de negociere pentru TTIP erau lacune care trebuiau uh, rectificate. Dar sunt anumite chestiuni care nu figurează nici în uh, acordul cu uh, Hong Kongul, nici în CETA. De ce credeți că Parlamentul acesta ar trebui să ratifice anumite acorduri pe care dumneavoastră le-ați anunțat uh, deja acum. În cadrul CETA nu există posibilitatea de, uh, de căi de atac în justiție. Și spuneți uh, ce ați spune dacă căile de atac ar fi eliminate din uh, sistemul juridic din uh, Suedia. Eu cred că un uh, astfel de mecanism trebuie stabilit clar în TTIP, în textul dispozitiv, dar în CETA figurează doar la nivelul preambulului. Deci cum procedăm? Iar principiul decizional statal ar trebui menținut cumva în capitolul uh, vis-a-vis -vis de protecția investitorilor, deși avem uh, curți care sunt deja mult mai bine calificate să facă această evaluare în ceea ce privește interesul comun și cel al investitorilor. Există deseori și în legislațiile noastre naționale conflicte mult mai uh, profunde care necesită o evaluare din partea curselor constituționale. În același timp însă se spune că, și aici mă refer iarăși la TTIP, că curțile naționale nu pot ține cont de drept internațional în deciziile lor. Tocmai a decis o instanță din Danemarca faptul că o legislație trebuie suspendată pentru că nu corespunde unui acord ONU. Așadar, nu înțeleg de ce ar trebui să renunțăm uh, noi la unele principii juridice pentru a obține protecția investitorilor. Nu cred că servim interesul public astfel. Eu cred că ne trebuie o strategie pentru a uh, a suspenda actualele obligații, o, o cale juridică, evident. Sigur, calea uh, juridicției de arbitraj internațională mi se pare una interesantă, dar eu cred că investitorilor trebuie să le acordăm nu doar drepturi, ci și obligații. Mulțumesc, Ianic Șadu. Merci, uh, madame la comisar. Mulțumesc, doamna comisar. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Trebuie să recunosc că sunt foarte decepționat de documentul pe care ni l-ați prezentat. În primul rând, uh, acesta ar introduce elemente noi în dezbatere, ar fi un document bun pentru susținerea ISDS, însă Uh, cred că acesta nu poate să apere bine instrumentul ISDS. De 2 ani de zile, iată, discutăm. De 2 ani de zile avem o opoziție din ce în ce mai mare față de acest instrument. Parlamentele naționale s-au autosesizat, au votat chiar împotriva acestui sistem. Dumneavoastră, în documentul dumneavoastră, citați consultarea publică fără să spuneți că 97% din uh, oameni au respins ISDS-ul în introducerea dumneavoastră citați avizul Comisiei AFCO pentru a menționa propunerea făcută pentru o instanță permanentă, dar ați uitat să spuneți că AFCO a votat împotriva ISDS. Și iată, după 18 luni de dezbateri, avem dovada unei lipse totale de seriozitate juridică, ceea ce mi se pare de necrezut. E adevărat, e greu să ajungeți la un echilibru, să spuneți pe de o parte că veți reforma sistemul și pe de altă parte să nu condamnați sistemul din CETA și din Singapore. Pe de o parte aveți o presiune extraordinară pentru a spune că sistemul este pervers prin însăși natura sa și în același timp trebuie să spuneți, da, Sigmar Gabriel, uh, face o propunere, așa că trebuie să facem o legătură cu ceea ce propune el. Doamnă comisar, îmi pare rău, dar în propunerea dumneavoastră nu ne arătați că știți de ce avem nevoie de ISDS între Europa și Canada sau între Europa și Statele Unite. Nu există încă o justificare clară. Banca Mondială și OCDE-ul spun că nu e nevoie de ISDS pentru a crește fluxul de investiții. Chiar și direcția dumneavoastră generală a prezentat un raport în legătură cu Corea de Sud. Dumneavoastră spuneți foarte bine, nemaipomenit, avem mai multe investiții acolo, dar nu avem niciun ISDS în acordul cu Corea de Sud. Deci, până la urmă, nu demonstrați nevoia unui astfel de mecanism. Și atunci ce faceți? Prezentați un, mecan- un document cu tot felul de propuneri, dar niciuna serioasă, așa pentru a face fum și pentru a nu merge mai departe. Însă îmi pare rău. Nu ne convingeți. Puteți să ne spuneți orice vreți. Un avocat pentru astfel de afaceri nu este un judecător și nu privatizând o parte a justiției și oferind cetățenilor această posibilitate de a alege, nu în felul acesta redăm o nouă valoare procesului democratic. Deci vă rog să țineți cont de ceea ce v-a spus o bună parte a acestui Parlament, de asemenea ce v-au spus Parlamentele Naționale, organizațiile profesionale, cele sindicale, organizațiile și societății civile, sistemele juridice naționale sunt suficiente. Dacă trebuie să fie îmbunătățite, e mult mai ușor să îmbunătățim sistemul public decât să lansăm acest nou proiect care va strivi capacitatea noastră de a ne descurca și nu Uh, vom reuși cu un ISDS care va da puterea multinaționalilor, nu vom putea menține sistemele juridice naționale. Deci trebuie ca o prima etapă să vedem ce se întâmplă cu Tribunalul Internațional și atunci, într-adevăr, vom fi democrați și vom sluji intereselor europene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Beghin! Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc, doamne comisar, pentru faptul că a venit astăzi uh, aici pentru a avea acest schimb de opinii. Însă și eu mă alătur celor spuse de colegul Jado. Cred că prin această propunere de reformare a acestui mecanism, dumneavoastră nu ați înțeles mesajul pe care vi l-au transmis foarte mulți cetățeni și nu doar uh, cetățeni, ci și angajatori. Eu nu cred că are rost să vorbim despre o curte permanentă, despre metodele de a alege arbitrii sau despre mecanismul de apel. Așa cum spunea colegul Jado, mulți s-au uh, exprimat împotrivă. Chiar și ONU a spus că e un mecanism periculos, deoarece corporațiile îl pot folosi pentru a ataca legile și pentru a slăbi drepturile omului peste tot în lume. Ca și colegul Jodo, vreau să reamintesc și eu că fluxul de investiții între SUA și UE e foarte uh, ridicat, uh, peste 3.000 de miliarde de euro, fără această clauză de protecție a investitorilor. Deci nu înțeleg de ce avem o, nevoie de o clauză ISDS. În momentul de față, doar 8% din investițiile americane în Europa sunt protejate de uh, ISDS cu TTIP ar fi 100%. 47.000 de companii americane ar putea da în judecată guvernele noastre. E o, e o modificare majoră a um, situației. Deja, în momentul de față, totalul celor de compensație se ridică la 30 de miliarde de euro, din care 3 miliarde deja au fost plătite. Deci ce se va întâmpla dacă semnăm TTIP? Uh, Acum, în ceea ce privește dreptul de a legifera în interesul public, se spune că CETA e punct de pornire, însă în CETA se restrânge acest lucru. Deci avem deja o listă cu toate drepturile de care se bucură un investitor străin, în ceea ce privește acum crearea unui mecanism de apel sau unei curs permanente. În ceea ce privește posibilitatea de apel, și în CETA se putea face acest lucru crearea unei curți internaționale. Mi se pare că ar fi nevoie de ani de zile pentru așa ceva, deci mă întreb cum se poate face așa ceva. Și în orice caz, nimic din toate acestea nu poate soluționa adevărata problemă, și anume că marile corporații au mai multe drepturi decât un cetățean obișnuit. Deci, uh, în fața tuturor tribunalelor, legea trebuie să fie egală uh, pentru toți. Cu acest nou mecanism, ar fi mai egală pentru unii. Eu sunt o cetățeană care am avut ocazia de a fi aleasă aici, în acest for al democrației. Așa cum s-a reamintit, 150.000 de cetățeni s-au opus acestui mecanism. Mulți colegi de aici, colegi de la AFCO, ONU s-a opus. Cine mai trebuie să se opună ca să înțelegeți despre ce e vorba? Oh, that was the round of the shadow rapporteurs. Da, aceasta a fost runda raportorilor din umbră. Și acum trecem la următorii 18 membri. Cred că în jur de 40 de minute, deci vă rog să vă limitați la două, maximum trei minute fiecare, pentru ca doamna comisar să poată răspunde la întrebările dumneavoastră. Grazie, Presidente. Sigur. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Cicu, mă scuzați. În ceea ce privește acest mecanism ICD, spre deosebire de comentariile pe care tocmai le-am auzit, eu cred că totuși se fac eforturi importante pentru a înțelege cum putem să acționăm cât mai bine. Nu trebuie să uităm care sunt obiectivele pe care vrem să le atingem cu cu ISDS. Pe de o parte, vorbim de o certitudine a drepturilor și o aplicare a mm, acestei certitudini juridice în ceea ce privește protecția investițiilor. Eu cred că e foarte relevant să mai reamintim un aspect uh, pe care nu putem să-l trecem cu vederea din punct de vedere juridic. Arbitrajul există în dreptul internațional. E aplicat și prin norme de drept național, de altfel. În țara mea, arbitrajul e folosit în mod continuu și aplicat în mod continuu. Doamnă comisar, eu cred că ar trebui ca uh, ulterior să avem mai multă transparență, certitudine, uh, clar, să vedem dacă putem avea mai degrabă judecători în loc de arbitri. Deci, în legătură cu certitudinea, uh, aceasta trebuie să existe mai ales în ceea ce privește competența și temele acoperite de acord. Eu aș face efortul pentru a înțelege ce alternativă putem avea printr-o specializare. Să avem niște indicații specifice care să stabilească prioritățile pentru a nu avea după aceea confuzie în legătură cu paralelismul celor două sisteme juridice care trebuie aplicate, cel național și cel internațional. Deci ar trebui să uh, ne ocupăm mai mult de specificitatea protejării investițiilor pentru a evita pentru a ști exact care este prioritatea aplicării uh, jurisdicției. Doamnă, domnule președinte, mai e în joc un alt aspect aici după părerea mea, nu s-a vorbit despre o chestiune foarte relevantă și anume posibilitatea de a-i uh, oferi statutul de economie de piață Chinei și, a, și de a accepta, adopta măsuri antidumping aici. Deci, din punct de vedere juridic uh, și economic, eu cred că acordarea acestui statut Chinei ar Uh, duce la o mare uh, responsabilitate și la consecințe chiar grave uh, pe plan industrial. Citesc niște date ale Comisiei Europene în ceea ce privește um, cele 40% de companii apărate de legile antidumping care sunt italiate. Deci mă voi opri în curând. Acum, Am avut și o reuniune cu ambasadorul Chinei. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre o posibilă acordare a statutului de economie de piață Chinei. Deci se spune că până în 2016 să se acorde acest statut. Comisia evaluează sau nu toate amenințările care pot proveni de pe urma um, acordării acestui statut. De asemenea, vreau să știu dacă Comisia va evalua nevoia de a garanta un efort uh, suficient pentru a combate dumpingul, deoarece astfel, dacă nu facem asta, putem asista la moartea a mii de întreprinderi care vor fi victimele concurenței neloiale. Domnul Schuster are cuvântul acum. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Malmström, für Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Malmström, pentru prezentarea documentului de poziție. Cred că în ansamblu sau documentul este un pas înainte pentru că au fost incluse multe din critici. Uh, se simte că uh, ați luat în serios aceste critici și se încearcă găsirea unor soluții nu e încă suficientă. Bernd Lang a evidențiat deja câteva din punctele care mai trebuie discutate. Sunt însă două lucruri care mă irită oarecum, pentru că totuși pun sub semnul întrebări întreaga credibilitate politică a întregului document. În primul rând, CETA. Toate îmbunătățirile care sunt dezirabile sunt deduse din deficitele CETA, dar nu spuneți acolo că veți renegocia CETA ceea ce mă face să cred că poziția dumneavoastră este în continuare valabilă, acordul uh, e valabil și uh, nu vor avea loc negocieri ulterioare decât uh, separat. Nu puteți să ne spuneți acest lucru în condițiile în care nu s-a ratificat însă. Dacă considerați că nu este suficient, atunci va trebui renegociat în condițiile în care uh, Uh, auzim și pe canale că și negociatorii canadieni nu au insistat ca ISDS-ul să intre pe aceste, uh, în această formă în acord. De aceea cred că se impune să încercați să corectați. În al doilea rând, la TTIP nu faceți efortul de a include judecători independenți nu faceți acest pas decisiv pentru o curte independentă. Și asta fără nicio presiune. Pentru că în nicio țară din lume nu se decide de către părți cine să fie judecător. De aceea vă întreb de ce nu faceți acest pas decisiv. Și apoi Curtea Comercială Internațională sau o curte de arbitraj internațională, o exemplificați separat și spuneți că ea va trebui negociată ulterior. Eu cred că aceste negocieri se pot purta și cu Statele Unite și se pot demara în paralel și negocieri internaționale. Nu știu dacă ați um, prevăzut o inițiativă până la sfârșitul anului, mai ales că spuneți că și negocierile TTIP, în mod realist, nu vor fi încheiate până la finele 2017 sau începutul lui 2018, pentru că datorită campaniei prezidențiale din 2016, probabil negocierile nu vor fi de substanță până atunci. De aceea, mi se pare că lipsește această credibilitate politică. De ce nu mergeți în ofensivă și cu acest pas? Poate că americanii sunt uh, uh, dispuși să renunțe la alte lucruri uh, sau poate că acordă o importanță mai mare acestei protecții a investitorilor. Domnul Martin, foarte pe scurt, doamna comisar, cred că ați uh, dat dovadă că ne-ați ascultat atât pe noi cât și opinia publică și cred că ați încercat să faceți față îngrijorărilor manifestate de noi. Grupul socialist își menține poziția că nu avem nevoie de un ISDS în TTIP și că această nevoie nu a fost încă justificată. Și v-am spus și dumneavoastră n-ați fost niciodată împotriva capitolului pentru protecția investitorilor și cred că începem să ne îndreptăm în acea direcție. Îmi pare rău, uh, că se aude așa de prost la microfon. Mai sunt în continuare probleme cu uh, procesul de raportare care trebuie îmbunătățit și dreptul de reglementare al statelor membre. Știm că este foarte important, dar nu poate fi ca în CETA, nu poate fi un preambul, nu poate fi atât de ambigu uh, în document. În ceea ce privește confidențialitatea pentru ce se întâmplă la aceste instanțe, ea este esențială în ceea ce privește ce se întâmplă, când se întâmplă, care este tematica tratată, dar trebuie oferită um, oportunitatea tuturor actorilor sociali să intervină și să știe ce se întâmplă. Sunt absolut de acord în ceea ce privește mecanismele în paralel este important să punem capăt și să definim clar rolul tribunalelor care dau sentințe ciudate. În ceea ce privește arbitrajul, cred că și arbitrii, cred că n-ar mai fi cazul să-i numim arbitrii, ci judecători pur și simplu pentru aceste instanțe și ei n-ar trebui să fie uh, avocați uh, sau uh, procurori în alte cauze pentru a nu corupe și mai mult sistemul. Ar trebui poate să uh, fie acolo pentru un an sau un an și jumătate și după aceea să poată participa la alte cauze. Așa ceva nu e de admis și ar trebui să se termine cu astfel de proceduri. Deci, uh, uh, uităm de dreptul la autoreglementare, obținem transparența, obținem judecători independenți, toate acestea ne îndepărtează de uh, un nou mecanism de protecție și de ISDS. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Fielner. Mulțumesc, domnule președinte. Probabil că este dezbaterea cea mai neinformată pe care uh, o am, am avut-o vreodată în ultimii 11 ani de când sunt aici la comisia noastră și cred că documentul acesta este o reflexie foarte bună acestui fapt, pentru că o bună parte din el nu este o noutate pentru noi, sunt lucruri pe care le cunoșteam și ceea ce vine ca noutate sunt vești destul de proaste. Dreptul de a reglementa, de exemplu, îl aveam deja în acordul nostru și știm foarte bine că ISDS-ul nu interzice nimănui să reglementeze. Ceea ce face ISDS-ul este că nu poate reglementa niciodată peste o decizie guvernamentală sau peste o lege, spre deosebire de instanțele naționale care o pot face. Aceasta este marea diferență. Da, intervine președintele. Vreau să vedem ce se întâmplă. Mai utilizează cineva microfonul sau de ce sunt probleme? I think it's who sits there and presses the button all the time. Da, cred că e domnul Jadot care tot apasă pe buton și, da, verificați microfonul. După cum spuneam, domnule președinte, cred că toți cei care au urmărit dosarul știu că ISDS-ul nu poate trece niciodată peste o decizie națională. Nu poate decât să ofere cuiva ceea ce cere. Deci, uh, când se reclamă bani, de exemplu, spre deosebire de curțile naționale. Transparența, cred că este bună. Faptul că dorim acum uh, reguli centrale și m-ar surprinde să spunem altceva, pentru că acestea sunt standardele globale, însă, de fapt, statele membre au încercat să blocheze Uh, Uniunea Europeană să aplice acest sistem. Însă, bineînțeles că trebuie să existe acest principiu. Și în ceea ce privește uh, blocarea plângerilor în paralel, foarte bine, dar și asta nu e nicio noutate. Singurul element care cu adevărat este nou aici este uh, mecanismul pilot. Dar acesta, de fapt, nu este deloc bun. Pentru că ce face? În primul rând, face să fie uh, mai costisitor și să dureze mai mult timp procedura. Pentru că, dacă suntem sinceri, știm că toată lumea va face apel. Nu va exista niciun stat membru care să spună, a, nu voi face apel, sau o companie care să renunțe la posibilitatea de apel. Iar cei care um, nu au făcut o cerere corectă uh, vor utiliza și ei acest mecanism de apel. Și în situația în care statele membre ar avea de câștigat, ar fi ciudat să spună, da, noi vrem să apelăm. Iată câte cazuri avem. În Germania 2, Suedia 0, Belgia 1, Finlanda o, o cauză, Danemarca 0, Cipru 1. Deci, iată care este situația. Și atunci, față de cine dorim să facem acest apel? În alte țări dorim ca statele membre să facă apel. În ceea ce privește acest organism multilateral, nu pot să vă spun decât uh, succes, pentru că știu ce au spus ceilalți colegi. Avem deja un CITRA și alte convenții internaționale. Foarte bine, dacă credeți că asta avem nevoie, așa cum uh, spune Sigmar Gabriel, foarte bine, pot să o accept, însă asta nu va schimba nimic. Deci, nu încercați să rezolvați această problemă. Mulțumesc! Domnul Svoboda, președintele Comisiei Jurii. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Aș vrea să vă adresez o întrebare din partea Comisiei Jurii. Atunci când s-a dezbătut ISDS-ul la comisia noastră în luna martie, șeful negociator al dumneavoastră, domnul Berselo, a prezentat trei principii esențiale pentru comisie. În primul rând, că TTIP-ul trebuie să meargă dincolo de prevederile ISDS, fără să afecteze măsurile legitime de reglementare care au fost adoptate în UE sau în statele membre. În al doilea rând, arbitrii ar trebui să fie judecători sau să aibă diplome sau calificări echivalente și, în al treilea rând, trebuie să fie posibil să faci apel în fața unei instanțe de drept. Din câte am înțeles eu, propunerea dumneavoastră se îndreaptă către o instanță multilaterală pentru protecția investițiilor. Și atunci întrebarea mea este dacă toate aceste aspecte ar trebui să fie acoperite de politici comune, comerciale sau sau de protecția investițiilor străine sau către un nou sistem de cooperare judiciară în chestiuni civile pentru a ajunge la um, modalități alternative de rezolvare a litigilor. Mulțumesc. Mulțumesc. Președintele intervine fără microfon. Sorry that, um, for some... Doamna Kirsten Darling. Da, vă mulțumesc uh, foarte mult. Îmi pare rău că unii vorbesc doar despre bani și mecanismul de apel este pentru ei doar o povară și mie mi se pare crucial dacă vedem care sunt probele aduse din partea ISDS și toate dovezile care ne-au fost prezentate. Eu salut acest document al Comisiei și faptul că se recunoaște aici că există probleme reale care trebuie rezolvate. Iată de ce acuzațiile care au fost aduse de către unii uh, de faptul că încercați să uh, ne înfricoșați, cred că sunt greșite. Eu cred că s-au făcut pași în direcția cea bună și aș uh, reveni la ce spunea David, că se vede că țineți cont de îngrijorările pe care le-am manifestat. Însă, există câteva elemente câteva aspecte în care nu s-a ținut cont de aceste îngrijorări. În general, aș fi de acord cu ce a spus raportorul din umbră din partea PPE-ului, și anume că multe dintre propuneri vor avea nevoie de mult timp pentru a fi implementate și că vom avea nevoie de măsuri de tranziție. Și poate că ar trebui să ne gândim întâi la acestea în primul rând, izs ul nu ar fi necesar dacă Statele Unite utilizează măsurile naționale de implementare, așa cum au făcut-o pentru alte angajamente internaționale, convențiile Națiunilor Unite sau altele, pentru a implementa aceste convenții internaționale la nivelul legislației naționale, care să fie tratate în instanțele naționale, tocmai pentru a asigura protecția investitorilor. Nu știu de, de ce nu s-a acordat mai multă atenție de către Comisie acestui aspect. În al doilea rând, dacă dorim o instanță internațională și avem această ambiție pe termen lung, atunci câteva dintre etapele din acest document ar fi, putut, ar fi putut să meargă în acest sens. De exemplu, aceste mecanisme să fie obligatoriu. Nu s-a prezentat pe de altă parte niciun calendar, nici o foaie de parcurs pentru a ști cum ajungem până acolo, pentru că va fi nevoie de multe etape pentru a putea implementa un astfel de mecanism și, în sfârșit, pentru a reflecta îngrijorările altora. Documentul spune în mod implicit că dreptul de a reglementa nu este tocmai bine respectat în ceea ce privește tratatele bilaterale și de investiții sau la capitolele de investiții pentru uh, Canada și Singapore. Care ar fi consecințele atunci? Nu ar fi de datorie dumneavoastră să prezentați ceva Parlamentului European, o propunere pe care deja ați contrazis-o în alte părți și n-ar trebui să țineți cont mai degrabă de noua realitate și de ce s-a constatat? Vă mulțumesc. Mr. Tersos. Mulțumesc uh, și acum din partea grupului ALDE. Ich brauche nur 20 Sekunden. Mulțumesc, domnule președinte, n-am nevoie decât de 20 secunde. Domnul Tremosa, Uh, mulțumesc, în primul rând, uh, Cecilia, pentru aceste chestiuni care nu sunt deloc ușoare. O primă întrebare. ISDS-ul ar putea fi un model pentru toate acordurile viitoare cu țările asiatice, începând cu Vietnamul? Și o a doua întrebare. Bănuiesc că Comisia așteaptă să vadă care va fi majoritatea la votul de la plenară înainte de a discuta cu partenerul american. Așa este? Mulțumesc. Critical Voice. Mulțumesc și acum uh, vocea critică din Austria, domnul Heitrich. No, I'm not critic at all. A, ah, nu, nu sunt deloc critic, sunt obiectiv. Uh, commissioner, I, I, as far as I know... Domnule comisar, din câte știu, nu sunteți deloc încăpățânată, vă gândiți foarte mult înainte de a face ceva și de aceea nu înțeleg deloc Chiar și atunci când ați venit aici uh, să ne vorbiți, așa cum spunea și David, îi numiți în continuare pe acești oameni arbitri, dar noi nu dorim niște arbitri ordinari, dorim judecători, judecători adevărați, nu arbitri. Și în dezbaterea publică, uh, Cred că ați avea mult de câștigat dacă nu i-ați mai numi arbitrii, ci judecători cu toate calificările necesare și competențele unor judecători, cum ar fi, de exemplu, independența, între altele. Într-adevăr, o curte, o instanță costă bani, însă pentru cei care își pun întrebarea dacă e nevoie să cheltuim bani pe instanțe, noi suntem acum într-o situație a statului de drept. Ce aveam înainte? Ce aveam? Vendeta, corupție și așa mai departe. Bineînțeles, vendeta e mai ieftină pentru publicul general decât să avem instanțe. Însă nu ne dorim așa ceva, ne dorim ca cel care are dreptate să câștige, nu cel care are puterea. Deci asta este, trebuie să o și plătim și banii vor fi foarte bine cheltuiți. O a doua întrebare. Cred că avem nevoie de o protecție a investițiilor. Da, sunt de acord cu asta. Însă, nu mi-aș dori ca investitorii străini să aibă privilegii față de cei naționali sau față de un cetățean de rând. Deci dacă un investitor străin se poate duce în fața unei instanțe internaționale, atunci ar trebui să ne gândim ce înseamnă asta pentru investitorii naționali și care este situația pentru un cetățean obișnuit. Dacă există o soluție la această problemă, atunci cred că ar fi mai ușor. Deci vedeți că nu sunt deloc critic, ci din potrivă încerc să ajut. Mulțumesc, spune președintele. Da, cred că există și termeni juridici foarte special utilizați uh, în Austria pentru toate acestea. Thank you, Mr. Chair. Commissioner Malmström is highly înseamnă minor. TTIP și CETA și SDS sunt foarte importante pentru doamna comisar, însă Parlamentul și această comisie are din ce în ce mai mult, cel ce mai mult scepticism în legătură cu influența tuturor acestora asupra siguranței alimentare, drepturilor muncii. Grupul S&D a spus că e crucial acest mecanism, însă mie mi se pare că Uh, s-a făcut tot posibil pentru a-i face să accepte acest acord. Vă, sper că vă dați seama că o parte din propunere e doar de fațadă, nu doar eu spun asta. Cosman Harten, profesor pe acest domeniu, a publicat un studiu în care critică propunerea doamnei comisar Malmström. Citez. Dacă tratatele erau mai bine numite pentru a arăta care este adevăratul lor uh, efect, ar putea fi numite acorduri pentru a transfera banii publici către corporații, avocați uh, și arbitrii. Aș vrea să insist asupra faptului că ar trebui să reacționați la acest document publicat de acest profesor. Nu există nicio dovadă conform căreia SDS uh, e benefic pentru opinia publică. Comisia nici nu încearcă să dovedească acest lucru. În al doilea rând, dreptul de a reglementat e în preambul. Van Harten a spus foarte clar că e aproape o fraudă la adresa publicului. Va fi diferit, deci la TTIP un cod de conduită e o modalitate foarte slabă de a face față nevoii de arbitri independenți și uh, corecți. Uh, Van Hatten spune că ar trebui să existe niște condiții clare, cum ar fi un termen limită de 10 ani de a lucra, uh, interdicția de a avea activități care pot prezenta conflicte de interes și așa mai departe. Noi, nu vom face decât să creștem diferențele între investitorii locali și cei străini. Cei locali nu au acces la ISDS, cei străini pot să aleagă cui să se adreseze. Ar trebui, uh, avem aici un sistem complementar, ar fi mai bine să scăpăm de ISDS și să scăpăm de toate aceste acorduri de liber schimb atât de cuprinzătoare. Vă recomand tuturor să citiți documentul scris de Cus van Harten. Are și o pagine, pagine de internet, e urmat de mulți pe Twitter. Ar fi bine ca și doamna Malmström să consulte aceste informații. Vă spun că TTIP n-a fost deloc uh, o negociere ușoară. Uitați, chiar acum o să vă mânez o copie a acestui document, a acestui studiu. Da, văd că astăzi se, se prezintă copii, se înmână copii domnul Șucfrai. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, opinia publică e scandalizată de curțile de arbitraj, aceste curți private care apără unde se duc marile companii pentru a se apăra de națiunile uh, Uh, rele, așa zise. Deci, opinia publică vă cere să dați înapoi. Noi vă vom opune cu tărie, deoarece justiția înseamnă suveranitate. Asta înseamnă din perioada monarhiilor până în starea actuală de democrație. În lumea dumneavoastră, concurența și comerțul sunt pe primul loc. Deci singura cale de a avansa e să distrugem în continuare încet cu încet uh, puterea națiunilor Doamnă comisar, asta e tehnica pașilor mici. Împiedicați statele membre să reglementeze. Spuneți că doar puțin le împiedicați ne spuneți că veți îmbunătăți uh, procedurile când noi spunem că refuzăm uh, uh, tribunalele private. Noi vrem să se retragă și tratatul transatlantic, să se retragă această concepție a justiției private. Vrem un sfârșit programat al tribunalelor de arbitraj pe măsură ce justiția din statele membre va deveni mai sigură și mai corectă, mai dreaptă. Vă mulțumesc. Inma. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu comisarei. Trebuie să recunosc că dumneavoastră depuneți uh, mare eforturi pentru a ajunge la un consens. Documentul conceptual pe care l-ați prezentat, tocmai asta ne arată că se caută un consens, însă eu alături celor spuse de colegi, nu e suficient, nu voi spune prea mult. Uh, sunt de acord cu ce a spus coordonatorul nostru David Martin. Vreau să insist asupra importanței de a avea judecători. Trebuie să fie judecători, deoarece noi trebuie să garantăm uh, inexistența conflictelor de interes. Deci doar judecători profesioniști pot garanta acest lucru. Judecători care sunt recunoscuți, care sunt prestigioși, care au experiență. E foarte important în ceea ce privește procesul final mm, al Tribunalului Internațional. Asta e soluția pe care ne o dorim noi, deci e, important să știe ce pași trebuie urmați și care e calendarul. Permiteți-mi acum să mă întorc la primul punct din tematica de astăzi. Dumneavoastră v-ați referit la strategia de politică comercială. Cred că s-a vorbit uh, puțin despre asta. Eu cred că sunt lucruri care sunt mai importante, care depășesc contextul TTIP și ICDS. Pe mine mă îngrijorează mult ce se va întâmpla cu recunoașterea uh, statutului de economie de piață pentru China. S-ar putea să se complice foarte mult uh, lucrurile. Avem uh, interese complet opuse. Noi, față de China, avem motive pentru a ne apăra anumite interese și există motive pentru care noi nu suntem convinși că China ar trebui să mai parcurgă multe etape până ajunge la acest statut în realitate. Însă ce se va întâmpla între timp? Deci ce crede comisarul despre acest lucru, doamna comisar despre acest lucru? Ce perspective credeți că vor exista? Pe de altă parte, vă mulțumesc pentru faptul că începeți să aveți în vedere agenda pentru America Latină. E important să consolidăm politica de acorduri comerciale cu America Latină. Salut ideea de a pune în mișcare acordul de modernizare cu Chile și cu Mexic. Eu cred că trebuie să mizăm pe egalitatea între sexe. Chile e o bună ocazie. Poate fi un vârf de lance, deoarece atunci când vorbim despre dezvoltare durabilă în acordurile comerciale, nu ținem suficient de mult cont de rolul pe care îl poate avea comerțul pentru a bunătăți situația economică și socială a femeilor. Și în ultimul rând, o cerere. În următoarea lună, în iunie, se reunește Consiliul pentru Drepturile și Protejarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală. Țări mai puțin avansate, precum Bangladeshul, au cerut extinderea termenului uh, de derogare pentru a nu trebui să respecte brevetele de produse farmaceutice. Asta pentru a avea un acces mai ușor la medicamente. Eu vreau să știu ce va face Comisia în această privință. Credeți că țările mai puțin avansate, <laughs> credeți că e normal să aibă dificultăți în a avea acces la medicamente din cauza unui sistem nedrept de brevete? Eu mi-aș dori ca reglementarea drepturilor de protecție, drepturilor intelectuale să fie făcută altfel. Deci trebuie să existe un echilibru între uh, drepturile de proprietate intelectuală și drepturile persoanele, persoanelor, mă scuzați. Deoarece mie nu mi se pare că persoanele sunt uh, cele care sunt avute uh, în, în, în calcul în primul rând. Doamna Keller. Mulțumesc, doamnă comisar. Pe mine mă iumește documentul dumneavoastră. Mă așteptam la niște propuneri concrete în legătură cu modul în care trebuie să arate următorul la ICDS. Să primim diferite proporțiuni, cuți, înșuți, posibilități, eventualități. Deci care sunt următorii pași? Care va fi propunerea definitivă din partea dumneavoastră pentru ISDS? Mai mult, ați menționat că veți uh, începe Uh, cu modificările la TTIP. Însă ce se întâmplă cu CETA? Ce se întâmplă cu acordul cu Singaporele, un alt acord comercial care are clauza ISDS. Și așa cum au menționat alții, dacă avem un ISDS diferit într-o parte față de celelalte, cum putem spune că e compatibilă situația? Când și cum se vor face modificări? Spuneți de asemenea că se dorește pe termen lung crearea unor tribunale internaționale. Deci va exista o clauză sunset pentru ICDS în CETA și în tratatul cu Singapore? Deci dacă va apărea un nou tribunal. O altă întrebare. Nu se referă în totalitate la ICDS. Evaluare de impact uh, durabilă. Circulă zvonuri că s-a făcut astfel de evaluare, însă nu a fost publicată. Când veți publica această evaluare privind TTIP? Și vreau doar să subliniez faptul că propunerile pe care le-ați făcut nu soluționează principala problema a SDS-ului, după cum o văd eu, și anume că se creează un sistem judecătoresc diferit, paralel, pentru investitori, doar pentru investitori. Nimeni nu poate face apel, de exemplu, sau recurs când îi se uh, încalcă drepturile omului și asta se întâmplă peste tot în America Latină și peste tot în lume. Să cum o face față acestor probleme? Deci ISPS creează doar un sistem paralel pentru investitori, pentru anumiți investitori doar. Și nu lasă nici. Deci nu cred că e corect ca față, față de sistemul juridic european să avem încă un alt sistem. Doamna Haranzova, doamna comisar, vă mulțumesc că ați venit astăzi aici. Din păcate, discuția se limitează doar la ISDS. E păcat că nu putem discuta și alte uh, chestiu- chestiuni importante. Însă revin și eu la ISDS. Eu vreau să salut propunerea dumneavoastră. Nu a fost ușor să o faceți și vă felicit pentru progresele uh, realizate și pentru faptul că ați căutat soluții pentru a veni cu o versiune proaspătă și pentru că ați încercat să țineți cont de îngrijorările prezentate de Parlamentul European și de opinia publică. Două întrebări. Practic, noi acum creăm uh, un model pentru TTIP, pentru viitoare acorduri comerciale. Să întrebarea mea e ce vom face cu actualele acorduri bilaterale de investiții care există între statele UE. Cum vor fi afectate aceste acorduri de acest nou model? A doua întrebare, ideea unei, unui tribunal permanent și contextul multilateral. Nu e ceva nou. Deja la OCDE se dis- discuta despre asta și la OMC, referitor la chestiuni legate de Singapore. Și toate eforturile au dat greș până acum. Cum credeți că puteți da un suflu proaspăt acestor discuții în sânul acestor organizații multilaterale? Vă mulțumesc, domnul Pibal. Domnul Pabrix, mă scuzați. Mă îngrijorează să aud uh, tot felul de argumente la adresa ISDS. Mă îngrijorează pentru că aud multe argumente false, superstiții, uh, idei preconcepute și sunt îngrijorat deoarece ceea ce văd eu acum e o încercare de a spune că fie comerțul în sine e greșit și nu avem nevoie de el, sau se încearcă să îngroape nu doar TTIP, ci și CETA. Putem compara comerțul cu comunicări. Avem nevoie de comunicări. Trebuie să o facem. Deci dacă vorbim de să avem două opțiuni. Deci să nu mergem de la magazin la magazin și să cumpărăm uh, iPhone 6 sau nu știu, să ni se spună nu e prea bun fenomenul ăsta, hai să mai așteptăm câțiva ani până va apărea unul mai bun și ne cumpărăm atunci. Dar între timp nici nu mai vorbim la telefon, deci nu mai comunicăm. Bineînțeles că putem investi într-o nouă tehnologie, însă avem nevoie de un acord comercial acum și aici. Și SITA e cel mai bun exemplu de astfel de acord uh, uh în ceea ce privește ISDS. Dacă am fi așteptat această abordare, n-am fi avut niciodată un acord comercial. Am fi așteptat tot timpul ceva mai bun. De ce vă sugerez eu? Haideți să comunicăm în continuare și să, sper, și să nu mai sperăm că apare ceva bun pe viitor. Haideți să nu subminăm actuala situație. Haideți să nu vorbim prostii. Mulți dintre noi răspândim uh, tot felul de idei preconcepute, greșite. Unii cred că politicienii din Parlamentul European sunt oameni uh, deștepți, însă prin argumentele pe care le prezentați chiar ne distrugeți credibilitatea și mie mi-e greu să explic. Uitați, de ani de zile ne-ați dat argumente false și acum nu vreți să vă dați de gol. Una e să nu vrei să te dai de gol și alta e să recunoști la un moment dat că ai comis greșeli. E important ca noi, ca și ministrii noștri de economie și uh, cei de la comisie ar trebui să aibă niște argumente clare și să meargă înainte și să nu se lase uh, prinși uh, de capcana acestor argumente false. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc și eu salut această propunere. Cei care se opun uh, acordului TTIP o fac. Unii au îngrijorări um, legate de ICDS. Doamna comisar, cred că ne-a ascultat. A ascultat părțile implicate și a venit cu o propunere nouă pe care trebuie să o analizăm cu toată seriozitatea. Sunt abordate o serie din aspectele cheie, protejarea dreptului de a reglementa, eh, înființarea unor tribunale de arbitraj, mecanism de apel, care e foarte important, și de asemenea abordează relația între sistemele judecătore și ISDS. Eu cred că putem face progrese. Și trebuie să fim foarte atenți, mai ales la detalii. Eu aș avea două întrebări. Presupun că acest tribunal va avea un sediu permanent. În al doilea rând, arbitrii vor avea post permanent. Mulți au spus că ar trebui să fie judecători, să fie calificați la nivel de judecător. Ar fi mai bine să fie judecători. Însă, reprezentare permanentă nu înseamnă neapărat uh, normă întreagă. Acest grup permanent de judecători sau arbitrii ar fi convocați prin rotație, iar uh, recursurile de asemenea ar trebui să fie primite tot de acest grup. Deci cum, cum credeți că trebuie să funcționeze această structură? Și în ultimul rând, dar nu cele din urmă, are, are cuvântul domnul Silva. Mulțumesc. Cred că s-au dat mai mult pași în direcția cea bună dintr-o dată. Salut propunerea privind dreptul de a reglementa mecanismul de apel și rolul definitiv al unui tribunal uh, permanent. Întrebarea e dacă toate acestea sunt suficiente. Depinde de cât de privat sau de public e sistemul. În funcție de asta vedem cât de diferit va fi de ASDS-ul pe care îl știm acum. Vă reamintesc că propunerea Comisiei AFCO, pe care probabil l-ați consultat-o, uh, spune că ar trebui să avem o soluție permanentă, deci un tribunal permanent cu judecători profesioniști. Deci cât de struț o cămilă între privat și public va fi tribunalul ăsta. Deci statele membre uh, ar urma să înființeze acest tribunal, ceea ce e o îmbunătățire semnificativă, însă nu aici se încheie problemele noastre, avem probleme legate de conflictele de interes. Și scopul de a avea judecători profesioniști ar putea să ne soluționeze multe din îndoielile și îngrijorările legate de existența conflictelor de interes. Deci ar fi un rezultat bun după părerea mea. Acum aș vrea să vă întreb ceva specific referitor la CETA. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre despre Uh, modificarea juridică acestui acord cumva. Știm că este prevăzut deja un mecanism de apel. Dreptul de a reglementa e aici în joc. Dacă putem asigura dreptul de a reglementa doar dacă se modifică proiectul de text și nu doar la considerente, deci poate că ar trebui să o facem înainte de a vota. Deci, cum se va proceda. Mulțumesc, dragi colegi, multe comentarii. Vă reamintesc că avem 1400 de acorduri adoptate în mandatul anterior. Deci procedura e clară. Comisia are datoria de a verifica actualele acorduri, să vadă dacă acestea respectă valorile și principiile europene. Deci avem deja o agendă încărcată în domeniul comerțului internațional pentru următorii ani. Deci până în 2020 cred că veți avea de lucru. Însă această procedură este foarte clară în ceea ce privește acordurile semnate în trecut, mă scuzați, cele 1400 de acorduri de investiții bilaterală. Doamnă comisar, am încercat să vă dau un mic răgaz prin intervenția mea să vă gândiți la răspunsuri. Aveți cuvântul. Mulțumesc, vă încerca să răspund. Multe întrebări se suprapuneau, deci chiar dacă nu răspund individual, sper că voi atinge punctele esențiale. Mulți dintre voastre ați recunoscut faptul că nu e doar o schimbare de fațadă. E o încercare de a trece la un nou model de sistem ISDS reformat. Eu și predecesorul meu am, luat, am făcut pași importanți eh, la acordul CETA cu Canada și la cel cu Singapore în ceea ce privește sporirea transparenței, a deschiderii. Vrem să le permitem și altora să intervină în proces, ONG-uri, um, actori interesați. Ne-am asigurat ca documentele să fie publice, să existe și un cod de conduită pentru arbitri și am uh, stabilit și dreptul de a reglementa, dreptul de reglementare pentru state. Toate acestea sunt enumerate în documentul pe care vi l-am transmis ieri. Deci multe elemente importante. Bineînțeles că putem îmbunătăți și mai mult textul. Și în cele șase luni, când tot ne-am văzut, am auzit care au fost grijile dumneavoastră în legătură cu nivelul de transparență, vreați să avem obligativitatea juridică a dreptului de reglementare, ați spus că avem nevoie de asemenea de un, niște judecători, practic o listă permanentă de judecători care pot fi convocați de asemenea, să evităm uh, acțiunile în paralel pentru o compensație dublă. Toate aceste elemente au fost luate în calcul. Deci nu putem spune că s-au făcut doar modificări de fațadă. Nu avem toate răspunsurile. Unele, unii dumneavoastră spuneați că nu e un text juridic. Ar fi fost uh, cam uh, ar fi fost cam nepoliticos din partea mea să vin cu un text juridic și să vă zic că ăsta e textul, nu putem modifica decât niște virgule. Nu, se mai vorbește. Am vorbit și cu cei 28 de miniștri și miniștrii ne-au spus că sunt niște pași înainte, vor reveni, ne-au cerut să revin cu mai multe detalii. Asta vom face, după care vom propune un text juridic și în urma discuțiilor cu dumneavoastră. Acum, în ceea ce vrește trecerea către un sistem internațional, noi credem că există disponibilitate și deschidere în, uh, din partea multora pentru a face așa ceva la nivel internațional, însă asta nu se va întâmpla peste noapte. Va trebui să construim alianțe, să vedem care vor fi costurile, doamne Șache, să vedem cine va găzdui acest tribunal, cine îl va controla, unde îl va avea sediu dacă va fi un tribunal cu sediu permanent. Să avem o echipă care încearcă să vadă ce se poate face. Între timp, se pot face multe la nivel bilateral. Problema clauzei sunset. E o întrebare foarte bună, doamnă Keller. N-am răspuns acum, însă uh, vă, vi-l voi transmite. Vă vi-l voi transmite. Acum, un, problema sării de aplicare și a tratamentului uh, corect și echitabil. Trebuie să fim foarte preciși, să vedem cum e definită sfera de aplicare, dacă există derogări, cum sunt acestea redactate pentru a nu da posibilitatea unor interpretări exagerate. De asemenea, clauza German, guvernul Germaniei a cerut um, o clauză specială pentru a nu fi oferite mai multe drepturi um, acestui tribunal decât unui tribunal național. Acum, ce vom face cu SUA? Încă nu am discutat cu americanii asta, am fost acolo, am vorbit despre multe alte lucruri, ne-au întrebat în legătură cu acest proces și am fost de acord că vom reveni la această discuție la sfârșitul lunii iunie, când mă voi întâlni cu ambasadorul. Ei au și ei o dezbatere în congres foarte intensă în ceea ce privește autoritatea de promovare a comerțului și discută și ei despre mecanismul uh, de a avea un drept uh, la apel. Deci și ei discută despre asta și în iunie vom evalua diferitele dezbateri și le vom compara. Însă vrem să știm care sunt intențiile noastre înainte de, a începe să înainte de începerea negocierilor cu americanii. ce se va face în continuare? Cred că am răspuns. Și acum, documentul german. E un document pe care l-am primit luni, redactat de un profesor Kraievski, nu e guvernul german, însă guvernul german mi l-a trimis. Multe din ideile de acolo corespund ideilor noastre, ceea ce e firesc. De luni, de zile am discutat cu dumneavoastră, dar și cu mulți miniștri, nu doar cei din Germania, am discutat despre mecanismul de apel, despre un rol mai clar, o solidație limitată, dreptul la transparență, despre posibilitatea de a avea o, un tribunal permanent internațional. Am citit foarte rapid analiza acestui profesor. Avem nevoie de astfel de analize clare, de asemenea și studiul la care se referă doamna Mineo. A făcut un studiu de 15 pagini, de 50 de pagini doar la 24 de ore de la uh, comunicarea documentului. Calar e un profesor eficient. Voi citi documentul, deci cu siguranță că vom avea mai multe studii din partea unor profesori universitari sau altora care nu sunt atât de specializați referitor la Canada și la ISDS. Mulți dintre dumneavoastră ați fost implicați în uh, procesul de negociere. Ambele acorduri sunt încheiate. Nu le vom redeschide. Putem vedea doar dacă putem face o modificare juridică ulterioară. Poate cu Canada, poate și cu Singapore, e ceva ce trebuie să analizăm împreună cu, cu partenerii noștri. Referirea la un mecanism de apel apare în acordul cu Canada. Dreptul de a reglementa apare, chiar dacă nu e în textul juridic, și există și un mecanism de revizuire. Deci odată ce vom avea o poziție coerentă a UE, vom discuta cu partenerii din Singapore și Canada să vedem ce putem face în cadrul acestui legal scrubbing. Însă e prea devreme să spunem acum ce se va întâmpla. Însă acordul cu Canada e încheiat, deci nu l redeschidem. Dacă l-am redeschide, atât și Canada și Singapore ar uh, găsi alte capitole pe care le vor deschide și am avea un rezultat foarte negativ pentru, pentru noi. Ați afectate locurile de muncă și creșterea. Unii dintre dumneavoastră ați pus întrebări referitoare la acordarea statutului de economie de piață Chinei. Da, e o chestiune foarte importantă. Am cerut uh, consiliere juridică în această privință și imediat ce vom ști mai multe, vă vom informa. Dacă cumva Comisia va ajunge la concluzia că trebuie să ne schimbăm legislația, Consiliul și Parlamentul vor fi uh, uh, implicați. Deci, ulterior vom uh, reveni la această chestiune. <coughs> Svoboda, yes, it will be. Svoboda. Da, dreptul comercial se va baza pe dreptul comercial. Cred că am răspuns la celelalte întrebări. Doamne Kirtan, darling, ați plecat din sală, ați întrebat de ce avem nevoie. O să-i spuneți dumneavoastră, o veți informa. SUA niciodată nu a integrat elemente din dreptul uh, altor state în uh, propriul lor sistem de drept. n au făcut-o și de avem nevoie de acest mecanism. Uh, avem nouă acorduri bilaterale cu SUA și cu nouă țări, Canada, Mexico și mulți alții vor avea astfel de acorduri și astfel companiile europene vor fi dezavantajate și există cazuri de posibilă discriminare, de uh, discriminare, de concedieri. E o cale uh, limitată aici de a de a acționa. Deci nu în fața tribunalelor naționale, ci în fața unui tribunal internațional. Din anii 50 încoace s-a considerat că aceasta este o cale de a proteja investițiile. Da, și acesta va fi un model pentru Uniunea Europeană. De acum încolo, la fiecare acord, deci aceasta va fi poziția noastră. Deci nu ne putem aștepta uh, ca alți parteneri să ne spună din start, da, suntem de acord cu ce spuneți voi din start, însă oricum acesta va fi modelul de viitor acord comercial cu toți partenerii noștri. Domnilor Lightfield și Martin, ați vorbit despre arbitrii. Ideea e să avem un sistem cu judecători sau persoane echivalente judecătorilor, să nu mai avem arbitri, arbitri, să fie preselectați, să fie un grup permanent. Probabil nu pot fi acolo permanent, să zicem, cel puțin nu la început, însă să se știe dinainte cine sunt acești judecători uh, prestigioși. Asta pentru a evita conflictele de interese. ca în cazul foștilor arbitri. Signora Rodriguez, su, su... Rodriguez, ați pus o întrebare. Eu vă voi da răspunsul ulterior, voi da un răspuns mai precis la toate întrebările, nu știu răspunsul acum. Deci dacă sunteți de acord, vă voi transmite o scrisoare cu aceste răspunsuri. On the Sustainable Development Pact was Mrs. Keller as well who asked Doamna Keller, uh, acel pachet privind dezvoltarea durabilă. Ne consultăm deci nu e încă gata. Și nu vă pot da o dată exactă, va fi mai târziu în toamnă. Deci voi reveni. Sunt multe date, multe consultări. Domnule președinte, cred că am răspuns la toate întrebările. Sorry? The, um, the, the problem between foreign and domestic investors that that's problema diferenței de tratament între investitorii locali și investitorii străini. Deci investitorii locali nu pot uh, face apel în timp ce cei străini da. Da, aceste acorduri sunt pentru investitorii străini, însă după cum am spus, guvernul german a transmis un raport în legătură cu SITA. El spune că SITA nu trebuie să confere mai multe drepturi companiilor canadiene față de cele germane. Da, e o problemă pe care trebuie să o analizăm, însă asta e și intenția care se regăsește deja în acordul cu Canada. E, bineînțeles, o problemă delicată. Nu ne putem permite să dăm greș. E, avem, deci, deja un raport din partea guvernului german în acest sens. E clar că trebuie să definim o clauză prin care se garantează tratament egal. Oricum, discuția de azi a fost foarte utilă și fructuoasă. Mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc, dragi colegi. Nu cred că aici să încheie această discuție, doar începutul unei frumoase prietenii, ca în filmul Casablanca. Ne vedem mâine dimineață la ora 9.